Cari colleghi, dragi colegi, e con grande piacere che do... Dragi colegi, urez bun venit cu multă plăcere domn, la reuniunea plenară de astăzi președintelui Republicii Federale Germania. Stimate domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră aici în Parlamentul European. Este o onoare pentru Parlamentul European faptul că ați venit aici în a doua misiune a dumneavoastră oficială după cea de la Paris de săptămâna trecută. Și la numai trei săptămâni, la 19 martie, ați fost dumneavoastră ales în funcția de președinte, deci la numai trei săptămâni după aceea. Prezența dumneavoastră aici demonstrează angajamentul dumneavoastră puternic pentru Europa. Dumneavoastră ați cerut mai mult curaj pentru o Europa mai bună în care libertatea este garantată și în care cu toții vom lucra pentru o viitoare de pace, un viitor de pace, prosperitate și uh, justiție. Sunt convins că și curajul pe care dumneavoastră îl cereți îl veți putea găsi printre deputații din Parlamentul European. Prin prezența dumneavoastră, stimate domnule președinte, ne amintiți și angajamentul țării dumneavoastră față de Europa. Un angajament uh, cu atât mai important astăzi, având în vedere decizia unei importante țări uh, membre de a ieși din Uniunea Europeană. Cu siguranță trecem prin momente foarte dificile, însă am mai trecut prin momente dificile și în trecut și Uniunea Europeană este capabilă să găsească calea corectă și să dea răspunsurile potrivite. Stimate domnule președinte, nu aș vrea să vă întreb astăzi care sunt răspunsurile corecte, ci aș vrea să vă invit să lucrăm împreună cu acest Parlament pentru viitorul nostru comun. Aveți cuvântul, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici la Strasbourg. Stimate domnule președinte, dragă Antonio, stimați deputați, stimate domnule președinte al Comisiei, dragă Jean-Claude, doamnelor și domnilor, este o mare bucurie și onoare să fiu astăzi cu dumneavoastră aici, în acest loc al libertății de exprimare și al dezbaterii deschise. Dar, dragi prieteni, bucuria mea nu este pe deplin senină. Este amar și dureros să vorbesc pentru prima dată în fața acestei plenare cu foarte puțin timp după ce, pentru prima dată, un stat membru a lansat procedura de ieșire din Uniunea Europeană și știu că mâine dumneavoastră veți vorbi în dezbatere aici la Parlament despre acest subiect. Mi se pare foarte dureros și amar, nu numai ca politician, ci în primul rând ca cetățean al Europei. Trebuie să știți că eu sunt cam de aceeași vârstă cu Uniunea Europeană. Când am fost născut, în 1956, uh, când m-am născut, în Europa, peste tot se vedeau rănile în orașele noastre provocate de războiul dezlățuit de Germania lui Hitler, dar și mai mari erau rănile în inimile vecinilor noștri. Și totuși, în această perioadă, țările vecine au uh, întins mâna țării mele pentru ca împreună la Roma acum 60 de ani să poată semna și un document și pentru ca să poată stabili bazele pentru noua Europa. Când am intrat la școală, tinerii tăiau deja simbolic barierele fizice la granițele europene pentru a arăta vrem mai multă Europa. Ceea ce s-a atins nu este suficient pentru noi. În 1968, apoi au căzut barierele vamale în Europa, și cozile camioanelor și tirurilor în fața barierelor de la graniță erau uh, istorie și măcar au trebuit să aștepte mai puțin aceștia din urmă. Când am ajuns la universitate, deja Europa ca proiect era atât de mare încât uh, oamenii din sudul Europei, în Grecia, în Spania, în Portugalia, nu numai că au înlăturat dictaturi, ci și-au și deschis calea pentru libertate și democrație într-o Europa comună. În 1989, când tocmai am începusem lucrarea de doctorat, a căzut zidul Berlinului, de fapt a fost dărâmat de oameni curajoși din Europa de Est care, pe o cale pașnică, și-au cerut dreptul la libertate și democrație. Ei au fost cei care nu numai că au făcut posibilă unitatea țării mele și reunificarea, dar și reunificarea Europei. Doamnelor și domnilor, despre aceasta este vorba, dar și de mult mai mult atunci când în declarația de la Roma citim Suntem uniți într-un binele nostru. Aceasta este marea moștenire pe care ne-au lăsat-o părinții Europei și pe care vor putea să construiască copiii noștri. Această valoroasă moștenie pe care nu putem să o dăm nimănui și pe care nu putem să o lăsăm în niciun caz pradă oponenților Europei. Trebuie să avem grijă de ea, să o îmbunătățim. Acesta este menirea noastră istorică. Când mă uit înapoi la cei 60 de ani din viața mea care au trecut și la fel și din viața Uniunii Europene, atunci privirea mea este marcată de creșterea, de devenirea noi Europe. Drumul de la organizația unor economii care nu funcționau bine în uh, Europa um, uh, postbelică până la cea al unui purtător de speranțe pentru o lume mai justă și pașnică a fost lung. Unii, și nu mă exclud aici, uh, aveau senzația că ceea ce s-a obținut e garantat pe vecie. Însă, în biografia mea pot să-mi amintesc și de perioadele grele ale Europei, de crize, de contradicții, de pași înapoi. Și a trebuit să învăț că credința și a mea și a generației mele în calea aceasta de neîntors pe care o luase Europa era totuși o eroare de apreciere, pentru că viitorul Europei nu este o certitudine și nu a fost de fapt niciodată o certitudine și noi știm acest lucru, nu numai de la Brexit încoace. Îmi amintesc, doamnelor și domnilor, și de anul 2005, Tocmai am fost numit, fusesem numit ministrul de externe al țării mele și um, tocmai se năruise visul Constituției Europene. Îmi amintesc foarte bine cum foarte mulți dintre noi am fost extrem de dezamăgiți atunci, dar știu la fel de bine cum mulți dintre noi, mulți dintre dumneavoastră din această sală, sunt sigur, ne-am readunat forțele și am făcut ceea ce știe Europa foarte bine să facă, și anume să ne ridicăm din cenușă și să Continuăm. Am pus mâna pe telefon, ne-am ascultat reciproc, am stat nopți întregi la masa negocierilor și, pas cu pas, am făurit tratatul de la Lisabona. Și ceea ce vreau să știu, doamnelor și domnilor, și să vă spun, este că Europa nu a fost niciodată o plimbare. Europa este un proiect complicat și obositor, într-adevăr, dar merită efortul. Iar celor care știu să vorbească de rău, trebuie întotdeauna să le replicăm cu colaborare, cu bunăstare crescândă și mai ales cu 70 de ani de pace. Aceasta este promisiunea Europei către cetățenii săi, dar niciodată în istoria sa această promisiune nu s-a îndeplinit singură, nu s-a îndeplinit decât atunci când nu au dominat meschinăriile naționale, ci rațiunea europeană și când ea a imprimat acțiunile celor care au ceva de zis. Aceasta este măsura pe care trebuie să o aplicăm și tocmai de aceea am venit astăzi la dumneavoastră pentru că primul meu discurs oficial pe care îl fac ca președinte al Germaniei în afara Germaniei nu vreau să îl țin în altă parte nicăieri decât în acest parlament. Gerade jetzt in Zeiten Tocmai acum, într-o perioadă de forțe centrifuge crescânde, în care profeții gălăgioși profețesc uh, o prăbușire a Europei, vreau eu să apăr Europa. Iar eu, ca cetățean, așa cum o fac și mulți alți cetățeni acum, vreau să spun din nou, da, vreau Europa și ca președinte federal pot să spun, da, marea majoritate a germanilor dorește Europa și nu dorește întoarcerea într-un trecut sumbru, ci un drum comun către un viitor european mai bun. Asta este ceea ce vreau să spun aici. Și când spunem da Europei, atunci nu trebuie să ne prefacem că totul e roz, ci trebuie să nu ne frică, fie frică de contradicție. Cine spune da la Europa, spune da și la lucrurile complicate, și la lucrurile obositoare sau la cele nedesăvârșite ale Europei. Cât de complicate sunt soluțiile politice, cât de dificil e acest proces, cine știe mai bine acest lucru decât dumneavoastră aici în Parlamentul European? Pentru că aici, în acest loc, nu numai că se întâlnesc interese disensuale, ci și diferite culturi, diferite limbi și tradiții. Diversitatea Europei este o aventură, dar este o aventură obositoare. Și eu cred că tocmai l-am auzit și pe Antonio care se plângea exact de același lucru. Dar tocmai de asta este nevoie azi în Europa, și anume să nu ne blocăm în tranșee desenate de opinii sau de culoarea opiniilor, să încercăm să facem un pas uh, peste șanțurile din care s-au creat și nu numai să ne plângem de ele, să nu ne retragem în colțișorul cald al intereselor naționale, ci tocmai să încercăm să căutăm căi pentru a crea punți peste aceste șanțuri. Pentru aceasta însă, în Europa, a trebuit întotdeauna să acceptăm că și celălalt s-ar putea să aibă dreptate. Europa a fost fondată pe prezumția că alții ar putea avea dreptate. Celălalt, iar succesele Europei au fost întotdeauna compromisuri. Uh, succesele au fost întotdeauna pas, calea dificilă, dar pașnică a echilibrării intereselor. Dumneavoastră sunteți un simbol pentru această procedură și 28 de națiuni care sunt aici asta simbolizează. Cine ar deveni oare parlamentar dacă n-ar vrea, de exemplu, să convingă, dacă n-ar avea disponibilitatea să se lase convins, fără pasiunea pentru ce e complicat, pentru eforturile democrației. Toți cei care sunt prezenți în această sală, care au această pasiune, mai ales în timpurile acestea grele, merită și respectul meu și cu siguranță o să primească și susținerea mea de plină. susținerea mea tocmai pentru că știu că mai există și partea cealaltă. Există și alte forțe care întotdeauna încearcă să vină cu răspunsuri simple, um, care vor să vorbească despre mâna de fier ca soluție, despre imaginea dușmanului. Există clar o nouă fascinație a autoritarului care se propagă nu numai foarte departe, dincolo de granițele estice sau vestice ale Europei, ci și, din păcate, aici, în mijlocul Europei. Populiștii pictează lumea în alb și negru și transformă fricile în capital politic. Cine mă cunoaște știe că nu prea sunt un alarmist în general. Parlamentul acesta suportă foarte bine disputa, chiar are nevoie de dispută. Dar vreau să vă spun și că cine consideră că instituțiile democratice și parlamentele sunt o pierdere de vreme, cine consideră că disponibilitatea de compromis este o slăbiciune și cine nu mai reușește să distingă între minciună și adevăr, acela scutură chiar de schela pe care e construită democrația și trebuie să primească răspunsul nostru puternic de democrație. Lumea în care trăim a devenit mai nesigură și mai confuză, mai neclară. Foarte mulți oameni își fac griji pentru viitorul lor, le e frică să piardă controlul și devin de aceea vulnerabili față de chemările îmbietoare ale celor care spun hai, vin înapoi în spatele zidurilor protectoare, cunoscute ale națiunilor, închidem granițele, sigilăm ușile, ne ferecăm, numai așa vom putea recâștiga suveranitatea noastră. Dar este nu numai naiv, ci și irresponsabil să amăgești oamenii spunându-le că pericole precum terorismul sau schimbarea climatică, care nu cunosc frontiere, pot fi combătute cu ziduri sau cu bariere. Este irresponsabil să i amăgești pe oameni oameni că într-o lume care devine din ce în ce mai complicată, răspunsurile devin din ce în ce mai simple. Și este și greșit, după părerea mea, să spunem că în această lume o țară europeană poate să reziste singură, fără Uniunea Europeană să-și facă vocea auzită sau să-și impună interesele mai bine, interesele economice. Din contră, Din contră, doamnelor și domnilor, dacă nu transformăm Europa într-un jucător cu drepturi de pline pe scena internațională, atunci vom deveni cu toții fiecare în parte mingea de joc a altor uh, puteri. Probabil că Michael Heseltine, tocmai care a fost un britanic, este un britanic, a, se gândit exact la această imagine când a spus într-un interviu că Brexitul este cea mai mare pierdere de suveranitate a Angliei și cred că s-ar putea să aibă dreptate până la urmă cu această prognoză. Take back control, auzim de peste tot. E vorba de un slogan foarte puternic. Haideți să recâștigăm controlul. Dar vă spun deja de pe acum, naționaliștii nu vor putea să-l uzurpe dacă vor putea să facă acest lucru, este foarte grav. Dar noi cred că putem folosi această frază dacă suntem împreună, dacă nu pasăm uh, responsabilitatea la Bruxelles, dacă nu căutăm soluția simplă, dacă întărim piața unică și în același timp îi protejăm și îi uh, susținem pe cei care au suferit mai ales în ultima vreme de pe urma globalizării. Dacă forța de inovare și creativitatea din Europa sunt susținute așa încât Europa să poată să devină un actor motor al schimbării și nu cel care sau cea care o suportă pasiv. Numai atunci putem să le tragem covorul de sub picioare populiștilor, numai atunci putem spune că nu vom pierde suveranitate în Europa, ci din contră vom putea câștiga în pondere și putere în această lume care este în schimbare. Criza, doamnelor și domnilor, ne oferă șansa de a vedea Europa așa cum este ea, cu adevărat, fără iluzii, fără optimism greșit, cu toate punctele sale forte, dar și cu punctele sale slabe. Și criza ne obligă să răspundem la întrebarea ce fel de unitate europeană ne dorim și cât de multă unitate. Cartea albă a Comisiei uh, ne prezintă câteva opțiuni. Ele nu constituie soluția, dar un lucru este clar – o autoblocare de lungă durată în interiorul Uniunii Europene ar fi soluția cea mai proastă, nu este o soluție. Dacă noi dorim să progresăm împreună, atunci, la final, nu se poate impune fiecare 100%, pentru că problemele sunt prea complexe și așteptările prea diferite. Da, ne dorim o Europa mai puternică și mai multe soluții europene, dar trebuie să lăsăm spațiu și acelor state membre care încă nu își pot permite sau nu doresc pași suplimentari de integrare. Da, dorim să fim solidari cu statele care au avut de suferit în urma crizei financiare și economice, care au trebuit să apeleze la reforme dure, dar solidaritatea europeană nu poate decât să sprijine eforturile naționale, nu să le înlocuiască. Da, ne dorim ca oamenii care sunt nevoiți să se refugieze din fața războiului și a persecuției, dar posibilitățile noastre sunt limitate. Trebuie să decidem câtă responsabilitate își poate asuma fiecare. Da, ne dorim ca Europa să fie integrată în interior, dar știm că Europa poate este mai mare decât Uniunea Europeană și fără a ă, colabora cu vecinii noștri din Est și din Sud nu va putea să fie un sistem de pace pe întreg continentul. Știu, doamnelor și domnilor, că nici una din aceste probleme nu este simplă și mai ales nu trebuie să ignorăm grijile oamenilor. Dar cei care au construit Europa, aceia cu siguranță au trebuit să se lupte cu probleme mai dificile Uh, acei uh, înaintași au înlocuit câmpul de luptă cu masa negocierilor, au înlocuit confruntarea cu echilibrarea pașnică, au fost rezonabili, au dovedit că sunt înțelepți. Iar lumea de astăzi, o lume în care incertitudinile sunt uh, noi, nu ne permite să fim mai puțin înțelepți decât predecesorii uh, este limpede ce probleme trebuie să fie rezolvate, dar ceea ce lipsește este curajul, disponibilitatea de a le rezolva pe cale europeană. Acest lucru trebuie să se schimbe. În ce privește o echilibrare a intereselor, este nevoie de dispută și uh, disputele din Europa nu sunt în semn de decadență. În ultimii 25 de ani, uh, eu nu doar ocazional, uh, ci uh, destul de des am avut dispute în Europa, în cariera politică. Poate cu mulți dintre cei prezenți în sală am avut dispute, dar dacă noi avem dispute în Europa, facem acest lucru pe o bază solidă. Multe probleme sunt complicate, dar asta nu trebuie și să ne permită să uh, nu înțelegem ce este elementar. Libertatea, democrația, statul de drept, drepturile omului uh, nu se pun în discuție Constituție, articolul 2 al tratatului eh, privind înființarea Uniunii prevede acest lucru și toate statele membre eh, trebuie să respecte acest articol, pentru că aceasta este esența Europei în ochii lumii și eh, pentru asta poate că mulți ne invidiază. Dacă noi apărăm aceste idei, dacă dorim să fim un fel de far pentru statul de drept și drepturile omului în lume, nu trebuie să fim indiferenți față de șuprezirea acestui fundament în interiorul Europei și Europa nu poate să-și permită să tacă atunci când societatea civilă și chiar lumea științei sunt sufocate, cum se întâmplă acum cu Universitatea Centrală Europeană din Budapesta. Într-o asemenea situație, Europa nu trebuie să tacă. aber kontrovers. Există și uh, discuții controversate în legătură cu rolul țării mele, doamnelor și domnilor. Unii se așteaptă la mai multă conducere din partea Germaniei în Europa, alții vorbesc despre o dominanță germană, iar președintele nou ales al celui mai important aliat al nostru a spus recent că Uniunea Europeană nu ar fi altceva decât un mijloc pentru ca Germania să-și atingă scopul, dar acest lucru este cel puțin o neînțelegere. Uh, Forța Europei nu poate să se bazeze pe conducerea unuia, ci doar pe responsabilitatea tuturor. Și bineînțeles că Germania, fiind statul cel mai mare și cu populația cea mai numeroasă, are și o responsabilitate deosebită. Dar noi știm care sunt posibilitățile și limitele noastre și nici noi nu vom uita că și alții ar putea să aibă dreptate în Europa atunci când uh, avem dispute legate de soluții. Știm um, că trebuie să fim recunoscători Europei și pot să spun că Europa Unită este răspunsul reușit la uh, istoria și la geografia noastră pentru noi și pentru vecinii noștri suntem conștienți de faptul că o Europa puternică nu uh, servește doar propriilor interese, ci că a devenit parte a identității noastre. De aceea trebuie să știți că noi, germanii, dorim să păstrăm unitatea europeană, ne dorim uh, construirea unui viitor comun în Europa, împreună cu partenerii noștri, cei mari și cei mici, pe baze de egalitate, de drepturi și de obligații. Dar în final, dincolo de uh, orice rațiune de stat, se mai află altceva care poate este și mai important nu pentru toți, dar pentru majoritatea oamenilor din Germania, Europa este o chestiune de suflet. De aceea v-am povestit propria mea istorie și viziune despre Europa și tocmai de, de aceea, în ultimele săptămâni, mulți oameni și mai ales tinerii din Germania mi-au povestit povestea lor europeană tinerii uh, s-au săturat ca despre Europa să vorbească doar cei care o ponegresc. Noi uh, nu vrem ca speranțele tinerilor și viitorul uh, lor să fie înnegrit de către acele personaje. Tocmai de aceea tinerii au ieșit pe stradă și demonstrează că inima Europei bate pe uh, străzi, în piețele publice din toate capitalele europene. Și chiar dacă noi, în generația mea, uh, nu am reușit să uh, vorbim astfel, pentru mulți dintre copiii și nepoții noștri, Europa a devenit deja o a doua patrie. Acești tineri știu că nu este o contradicție să îți iubești propria țară și în același timp să fii un bun european și eu cred că tinerii au dreptate prin această viziune. În încheiere, spun că anul trecut am avut o vizită privată cu familia mea la Breslau, Wroclaw, pentru că am dorit să cunosc uh, orașul natal al mamei mele. Uh, știam acest oraș din amintirile sumbre ale mamei, pentru că mi-a povestit despre uh, ceea ce a trebuit să trăiască în timpul războiului, când s-a refugiat uh, spre vest cu uh, mama, cu mătușa, cu sora ei naționalismul dezlănțuit și urmările sale au umbrit vârsta lor fragedă și în felul acesta au um, înnegrit și imaginea mea despre acest oraș, despre Vroslav. Dar anul trecut, în 2016, am uh, întâlnit un cu totul alt oraș un oraș care în acel an era capitală culturală europeană și strălucea și se caracteriza prin discuții însuflețite, prin muzică în piețele publice. Tineri din Vilnius, Wuppertal sau Verona sărbătoreau Europa lor comună. Doamnelor și domnilor, nu mai exista niciun semn de umilință. Era clar că visul privind viitorul european continua să trăiască. Doamnelor și domnilor deputați, depinde de noi noi ca visul european eh, să nu se sfârșească nici în generația viitoare. Acesta este mesajul pe care îl aduc din țara mea. Da, ne dorim Europa, dorim să construim o Europa mai bună și dorim să fim o Germanie europeană. Mulțumesc! ringraziare ancora. Vreau să mulțumesc încă o dată președintelui Republicii Federale Germania pentru că a acceptat invitația Parlamentului European de a pronunța un discurs în fața plenarei, care cu siguranță va stimula dezbaterea în interiorul acestei plenare și în următoarele săptămâni în interiorul Parlamentului. Această Europa trebuie corectată, trebuie îmbunătățită, dar cred că mesajul principal și de încredere pe care ni l-a transmis președintele Frank-Walter Steinmeier trebuie să fie prețuit. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră.